emisiile de dioxid de carbon generate de transportul maritim. Și dau în primul rând cuvântul raportorului Jose Ignacio Faria, 4 minute. Obrigado, senhor presidente. Senhor comissário. Eh, Mulțumesc, domnul președinte, comisar Calniete, stimați colegi. Această măsură este legată de cele care vizează un consum redus de energie. În 2012 s-au făcut uh, uh, anumite calcule legate de ponderea pe care are fiecare mijloc de transport uh, uh în. Ainda que a crise económica tenha din 1990 uh, în celelalte transporturi, în transportul rutier și uh, aerian, emisiile de gaze cu efect de seră au, fost, au scăzut în comparație cu acest sector unde au crescut. În transportul maritim nu există obiective clare privind reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Dacă este să ne, să ne uităm la pachetul climatic pentru anul 2020, vedem că există o clauză de revizuire pentru transportul maritim, prin care se cere reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Acum avem în fața noastră un prim pas. Trebuie ca aceste emisii să fie reduse, uh, care sunt responsabile pentru 4% din emisiile generate în uh, Uniunea Europeană. Dacă nu am face acum nimic, emisiile de dioxid de carbon cauzate de uh, nave vor crește până cu 50% până în anul 2050. Uh, deci este foarte important să ne atingem următoarele obiective. Foarte importante. În primul rând, această inițiativă legislativă ar trebui să fie uh, să fie folosită pentru toate vapoarele care ajung în Uniunea Europeană. Este un lucru important tocmai pentru a putea influența și negocierile purtate la, purtate la Organizația Mondială Internațională Maritimă. Este important să stabilim aceste obiective și colaborarea cu partenerii internaționali va fi foarte importantă pentru politica climatică. Uniunea Europeană preia din nou un rol de lider în acest uh, domeniu și noi ar trebui să continuăm cu eforturile noastre pentru a putea face acest pas care ne va permite încheierea unui acord internațional ambițios. În al doilea rând, vom controla emisiile de dioxid de carbon și vom uh, controla eficiența uh, navelor. Astfel, Uh, colectând toate aceste date, Comisia Europeană va putea dispune de informații care să-i permită luarea unor decizii uh, viitoare, decizii tehnice care vor permite la rândul lor reducerea emisiilor de dioxid de carbon, care vor reduce de asemenea și uh, reducerea costurilor de funcționare a transportului maritim. Deci, propunerea legislativă are potențialul de a crea 10.000 de noi locuri de muncă în domeniul noilor tehnologii în transportul maritim. Există și potențialul de a reducere a noxelor, a, a, a particulelor fine în suspensie, deci este foarte bine că introducem acest sistem de monitorizare, raportare și verificare care are potențialul de a permite măsuri suplimentare de reducere a acestor emisii pe, pe viitor. Și la sfârșit aș dori să mulțumesc tuturor raportorilor din Umbra pentru buna colaborare pe care am avut-o cu dumnei. Doresc să mulțumesc și domnului uh, președinte al Comisiei Envi, Giovanni Lavia, am colaborat foarte bine și cu reprezentanții Comisiei Europene, am uh, colaborat foarte bine și cu reprezentanții uh, Consiliul, uh, Consiliului și cu toți consilierii care ne-au oferit sfaturi foarte prețioase. Mulțumesc foarte mult raportorului. Are acum cuvântul domnul Miguel Arias Caneta, domnul comisar. Mulțumesc, președinte. Eu chiria în primul loc. Mulțumesc, doamnă președinte. Mai întâi aș dori să îi mulțumesc uh, raportorului pentru abordarea sa vis-a-vis -vis de propunerea comisiei. O abordare foarte constructivă. Aș dori, de asemenea, să ajungem uh, la un racord rapid uh, în dură. Aș dori să îi mulțumesc și domnului Schiller Kakis și celorlalți raportori din umbră. Această directivă cu privire la monitorizare se aliniază cadrului nostru de politici pentru mediu. Sectorul transportului maritim n-ar trebui să fie singur sector uh, nereglementat, ar trebui să contribuie și el la lupta împotriva schimbărilor uh, climatice. Datele suficiente vor contribui la mobilizarea sectorului pe care îl are acest uh, Uh, mobilizarea pe care o poate dovedi acest sector la uh, reducerea poluării. Până la urmă, uh, să ne gândim că monitorizarea și follow-up-ul vor duce la uh, economii și în ceea ce privește utilizarea uh, combustibililor fosili. Trebuie să căutăm soluții globale pentru această problemă a emisiilor de dioxid de carbon de pe urma sectorului maritim. Prin urmare, trebuie să acționăm împreună cu uh, organizații internaționale din acest domeniu. În ceea ce privește mecanismele de raportare și de verificare, ei bine, acestea pot transmite un semnal uh, puternic în uh, dezbaterea ce se poartă în acest moment, mai ales în ceea ce privește discuția ce va avea loc în mai la Londra sau în legătură cu discuția ce va avea loc în legătură cu schimbarea climatică la Paris în decembrie anul acesta. Acordul acesta presupune uh, rezultatul uh, dialogului pe care l-am purtat uh, și este rezultatul echilibrului la care s-a ajuns după ce am strâns datele relevante din acest sector și după ce am înțeles uh, cum am putea reduce uh, povara pentru acest sector, bineînțeles, emisiile trebuie reduse, dar uh, în conformitate cu dezbatele care se poartă la nivel mondial, am inclus și parametri legați de eficiența energetică. Și, de asemenea, um, am inclus și îmbunătățirile care s-au făcut până acum. E clar că e nevoie de mai multă transparență în acest sector. Sectorul trebuie să adopte mai multe măsuri de uh, atenuare. Follow-up-ul uh, va presupune și următorul fapt. Dacă pe viitor vom ajunge la un acord, atunci vom putea să ne adaptăm uh, uh, sistemele de follow-up, de monitorizare. Și după cum spuneam, uh, transmitem un semnal puternic, noi, uh, Uniunea Europeană, uh, înainte de conferința pentru mediu de la Paris. Practic, demonstrăm că suntem dedicați acestui obiectiv de a lupta cu schimbarea climatică și că dorim să se înregistreze progrese, mai ales în ceea ce privește reducerea emisiilor din domeniul transportului maritim. Mulțumesc. Primul vorbitor este domnul Fielner, două minute din partea PP. Mulțumesc, domnule președinte. Transportul maritim este sistemul de transport pentru comerțul global. Un procent impresionant de bunuri este transportat pe uh, calea maritimă și este rentabil. În ciuda faptului că volumul de transport este atât de mare, emisiile sunt foarte reduse, doar acest uh, sector, bineînțeles, trebuie să pună umărul în ceea ce privește reducerea emisiilor. Uh, iată de ce salut acest prim pas făcut. Sper că acest lucru va accelera procesul la um, Maritimă Internațională, pentru că avem nevoie de reguli generale pentru reducerea emisiilor de dioxid de carbon. Trebuie să ne asigurăm că aceste măsuri sunt rentabile și nu dăunează competitivității acestui sector, fiindcă regulamentele noi aduc cu sine riscul de a reduce eficiența, de a, de a se trece de la transportul maritim la transportul rutier, care este mai puțin eficient. Noi dorim să fim exemplu și, și mândresc cu faptul că, iată, trebuie să se pună accentul, iar acest lucru se oglindește în acest acord, trebuie să ne concentrăm asupra dioxidului de carbon, fiindcă acesta este acestea sunt emisiile cele mai importante și trebuie să ne, să ne concentrăm pe vehicule mari, pe embarcațiuni mari și să acceptăm embarcațiunile mai mici care Uh, reprezintă 40% din flotă și numai 10% din emisii. Acest lucru este foarte important și este la fel de important să... Este important uh, ca toate embarcațiunile din lume să, să pună umărul, uh, nu numai Europa. Mulțumesc! Vă mulțumesc, domnule Fianar. Acum, pentru minut și jumătate, numele Socialiștilor și Democrați, reclamatul domnul Grote. Vă mulțumesc, doamnă președinte. Acest mecanism de monitorizare, raportare și verificare este un prim pas. A fost creat pentru a genera informații care să ne permită să înțelegem care este situația în acest domeniu. După cum s-a spus, este vorba de un domeniu restrâns, responsabil doar pentru 3% din emisiile globale de dioxid de, de carbon. Cu toate acestea, uh, legăturile comerciale se intensifică și transportul maritim va spori în viitor. Deci, monitorizarea, raportarea și verificarea reprezintă un bun pas pentru a ajunge în cele din urmă, la sfârșitul unei căi mai lungi, la un acord internațional. Vedem ce se întâmplă la Organizația Aviației uh, Civile Internaționale. Din păcate, se discută foarte aprins acolo se discută doar de un offsetting, o compensare pe plan uh, global, ei bine, așa lucrurile nu se pot desfășura. Toată lumea trebuie să contribuie. Este cel mai bine să ajungem la o soluție internațională, dar dacă o soluție internațională nu este posibilă, ar trebui să putem uh, întreprinde proprii noștri pași. Și aș dori în acest context să îl întreb pe comisar ce se întâmplă cu negocierile la Organizația Internațională Maritimă, ce, la ce ne putem aștepta și dacă cumva aceste negocieri vor eșua, are Comisia un plan de urgență pentru a nu uh, pentru a nu se întâmpla așa cum a făcut cu propunerea cu ETS-ul în uh, transportul aerian. Vă mulțumesc. În numele CR are acum cuvântul doamna Gerling. Un minut. Frau Gerling? Mulțumesc, doamnă președinte, mulțumesc raportorului. Abordarea sa, dat fiind că nu s-a ocupat de la început de acest dosar, uh, corespunde cele a colegului Torvalds, un exemplu de deschidere și transparență și vreau să le mulțumesc amândurora. ECR-ul uh, se bucură că poate vota pentru acest regulament care va stabili un uh, sistem european pentru raportare, monitorizare și, uh, și gestionare a emisiilor din um, transportul maritim. Dorim să ne asigurăm că acest regulament este practic și proporțional în ceea ce privește sarcinile impuse poverii asupra industriei și compatibil cu activitatea privind măsurile globale ale Organizației Internaționale Maritime și odată ce se va finaliza această activitate și vreau și eu să știu când se va întâmpla acest lucru, vom uh, amenda legislația europeană pentru a ne asigura că este armonizată. Sunt mulțumită de succesul pe care l-am înregistrat cu, în ceea ce privește acest dosar și sper să nu facem aceeași greșeală a abordării unilaterale pe care am făcut-o în aviație. Este un prim uh, pas de reducere a uh, emisiilor de dioxid de carbon în transportul maritim. În numele Alde are acum cuvântul pentru doamnă domnul Nils Torvalds. Vielen Dank, Frau Vorsitzende. Ähm, shipping shall like any other industry. Mulțumesc, domnul președinte. Și acest sector, ca și orice altă industrie, ar trebui să fie reglementat din perspectiva standardelor de mediu. Însă este important să reținem faptul că uh, acest sector maritim uh, reprezintă o industrie internațională. Prin urmare, uh, se pune uh, problema unui teren de acțiune echitabil, uh, o problemă care este absolut esențială. Prin urmare, aș dori să solicit Comisiei și statelor membre să își intensifice uh, activitățile la nivelul Organizației Maritime Internaționale trebuie să găsim un echilibru corect și să facem anumite ajustări care să nu presupună o birocrație neproporțională. S-a uh, menționat uh, și uh, uh, navigația care presupune anumite costuri pentru mediu și cred că dacă nu distingem între anumite circumstanțe în care trebuie să funcționeze acest sector, uh, s-ar putea să ajungem să creăm un teren de acțiune neechitabil. Costul uh, estimat ar fi de 7.000 de euro pentru fiecare navă în parte, însă orice fel de uh, implementare, orice fel uh, de uh, uh regulă uh, pe care adoptăm nu ne duce neapărat la rezultatul dorit. Dacă ne gândim la ce se întâmplă cu transportul în Marea Baltică, haideți să ne imaginăm cât de bune ar putea fi controlele, pentru că din anumite motive avem anumite întrebări legate de uh, modul în care vor putea fi controlate uh, navele rusești uh, din Marea Baltică. Iar dacă vor exista amenzi Uh, atunci uh, uh, să ne gândim puțin că terenul de acțiune nu va fi la fel de lin ca și nivelul mării. Trebuie să fim eficienți la nivelul Organizației Maritime Internaționale și să încercăm să implementăm această lege, pentru că dacă nu o facem, atunci vom avea mai multe probleme. Mulțumesc! Vă mulțumesc! <laughs> Acum dau cuvântul domnului Haristia Bounds, un minut și jumătate. Oh, okay. Guengie aportó varias, varias enmiendas que buscaban un desarrollo más amplio. Grupul GUE a depus mai multe amendamente pentru a extinde acest sistem de monitorizare și aș dori să mulțumesc raportorului pentru că a ținut cont și de aceste amendamente. Aici se creează un sistem uh, european de monitorizare, ceea ce reprezintă un prim pas pe o cale mai lungă care ne va permite să controlăm și să reducem emisiile. Schimbul de informații, drept urmare, este deosebit de important. Uh, gazele cu efect de seră cauzate de transportul maritim vor crește ceea ce înseamnă că măsurile pozitive luate în alte domenii uh, vor fi anihilate parțial de transportul maritim. Obiectivul acestei politici este de a reduce și uh, în transportul maritim emisiile gazelor cu efect de seră. Ar trebui să fim mai ambițioși în ceea ce privește obiectivele stabilite. Drept urmare, aș dori să întreb Comisia Europeană ce, care sunt uh, intențiile în ceea ce privește negocierile de la Organizația Mondială, uh, Organizația Maritimă Internațională? Există ideea de a crea un uh, sistem global? Vă mulțumesc. Acum, în numele verzilor, Bas Aikut. În primul rând vreau să mulțumesc uh, raportorului. A preluat dosarul de la domnul Schilacakis și a făcut o treabă extraordinară. Vă mulțumesc încă o dată. Suntem de acord cu propunerea făcută acum. Um, vorbim doar despre transport internațional. Uh, vorbim despre transport internațional și știm că este unul dintre puținele Uh, sectoare care nu sunt deloc reglementate în ceea ce privește uh, emisiile de CO2 și uh, iată de ce raportarea și monitorizarea reprezintă un pas bun, dar este doar un prim pas. Mă bucur că în această propunere există obligativitatea din partea Comisiei de a avea un uh, raport uh, de două ori pe an în ceea ce privește impactul uh, asupra mediului fiindcă transportul creează mai multe emisii decât cele de dioxid de carbon și este bine să există un raport anual. Dar acum întrebarea este ce urmează? Știm cu toții că uh, OMS, uh, um, Organizația Internațională Maritimă, se face ceva, dar se mișcă foarte încet. Eu vreau să întreb pe domnul comisar ce veți face pentru a vă asigura că uh, uh, Organizația Internațională, Maritimă Internațională își va atinge obiectivele și dacă nu se întâmplă acest lucru, ce veți face pentru a reduce emisiile, emisiile de dioxid de carbon din transportul maritim? Pentru că trebuie să facem ceva și nu putem să așteptăm să facă ceva Organizația, Internaț- Organizația Maritimă Internațională uh, ceva. Trebuie să ne mișcăm noi mai repede. Aș cu nerăbdare răspunsul dumneavoastră. Mulțumesc. Aveți un cartonaș albastru din partea domnului Frunzulică. L-acceptați? Yes, then please for 30 seconds. Aveți 30 secunde. Such a pleasure to put a mă bucur că pot uh, să-i adresez o întrebare prietenului Eichhout privind acest subiect foarte important. Vorbim aici despre monitorizare, raportare, verificare și așa mai departe, dar uh, dar uh, sunt vorbe, vorbe, nu-i așa? Nu credeți că a venit vremea să, ca Uniunea Europeană să treacă la fapte? Să includă acest subiect în cadrul negocierilor privind uh, summitul la nivel înalt cu privire la schimbările climatice care va avea loc anul viitor la Paris. Să fie inclus acest subiect pe ordinea de zi acolo. Este, trebuie să trecem la etapa următoare a faptelor. Vorbim prea mult. Haideți să trecem la fapte. Mulțumesc. Mulțumesc foarte mult. Sunt într totul de acord cu dumneavoastră, trebuie să trecem la fapte. Și uh, aici uh, mă refer la ce a spus doamna Gerling despre uh, greșeala făcută în ceea ce privește aviația internațională. Eu cred că lucrurile stau exact invers. Fiindcă dacă luăm acțiuni la nivel european, luat acțiuni la nivel european și s-au mișcat lucrurile și la nivel internațional. Uneori impactul este pozitiv când se face totuși ceva. Dar sunt de acord cu dumneavoastră, domnule Frunzulică, că trebuie să luăm măsuri, trebuie să ne mișcăm și în ceea ce privește transportul maritim. Mulțumesc. care acum cuvântul doamna Daniela Iuto. Un minut din partea FDD și uh, bun venit și copilului dumneavoastră. Peggy, accogliamo con favore, sosteniamo. Dragi colegi, salutăm această propunere de reglementare și îl felicităm și pe raportor pentru că astfel considerăm că putem să controlăm și emisiile de dioxid de carbon din uh, sectorul transportului uh, maritim, care contribuie cu 4% sau puțin mai mult la poluarea mondială. Este important ca în zone uh, rezidențiale, cum este orașul Taranto sau cum este regiunea Liguria, să trecem la măsuri de combatere nu doar a poluării, dar și a poluării fonice cauzate de nave. Motoarele navelor uh, cauzează uh, o poluare masivă astfel încât este nevoie să putem să monitorizăm și să verificăm această poluare în porturi mai ales. Există nevoia de a impune standarde europene mai mari uh, pentru a evita standarde duble în ceea ce privește porturi. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Dorano mes chers collègues l'union européenne engage. stimați colegi uniunea europeană se implică în dezbateri cu bune intenții încă o dată însă fără să aducă soluții viabile. supravegherea controlul și sancționarea uh, nerespectării uh, standardelor de reducere a emisiilor de dioxid de carbon în sectorul maritic uh, reprezintă niște măsuri destul de timide pentru a încerca limitarea poluării atmosferice nu încercăm practic să rezolvăm problema la sursă, adică să avem un sistem economic mondial uh, care să presupună un uh, schimb liber din ce în ce mai intens. Discutăm uh, de nenumărate ori de aspecte complexe, de chestiuni care țin de reglementare, câtă vreme ar trebui să implicăm mai mult actorii economici responsabili pentru a înțelege cu toții care ar putea fi consecințele unei astfel de propuneri. În cele din urmă atrag atenția dumneavoastră asupra metodei care a fost aleasă, pentru că uh, nu există uh, lege satisfăcătoare uh, care să urmeze un acord internațional care să implice și statele membre. Deci Comisia ar trebui să acționeze și să impună oare un cadru supranațional? Nu. Până la urmă ar trebui să se țină cont și de principiul suveranității. Mulțumesc. Vă mulțumesc. Există un cartonaș albastru adresat dumneavoastră din partea doamnei Grapini. Acceptați această întrebare, doamna Grapini? Mulțumesc, doamna președintă uh, stimată colegă am înțeles că ați dat o notă critică vizavi de comisie că nu se implică și nu are soluții. Uh, sigur că noi ca parlamentari putem critica acțiunile comisiei și a consiliului. întrebarea mea este aveți o propunere concretă pe care să o adăugați la această tematică importantă pentru toată lumea? Ah. Euh, Intervenție fără microfon. la Propunerea se bazează tocmai pe uh, faptul că se constată o lipsă a uh, unui acord, însă nu Comisia trebuie să acopere acest uh, vid, pentru că statele membre sunt primele vizate și ele trebuie să negocieze într-un cadru multilateral și uh, într-un cadru internațional. Vă mulțumesc, aceștia au fost vorbitorii în numele grupurilor politice. De acum înainte nu voi mai permite cartonașe albastră pentru că nu mai avem mult timp și acum următorul vorbitor este domnul Giovanni Lavia, un minut și jumătate. Mulțumesc, domnule președinte. În primul rând, vreau să mulțumesc unui eh, raportor și colegilor de la celelalte grupuri care au făcut o treabă atât de bună. Transportul maritim este esențial în economia mondială, dat fiindcă 80% din bunuri eh, sunt transportate pe mare sau pe uh, calea uh, căilor, pe căi navigabile. Iar îmbunătățirea acestui sistem ar aduce beneficii mediului înconjurător. Este important să reducem emisiile de dioxid de carbon pe tonă de bunuri transportate, chiar dacă acestea au, sunt mai scăzute decât uh, pentru transportul rutier și aerian, dar iar în ultimii ani transportul maritim a crescut, mă scuzați, emisiile Uh, în transportul maritim au crescut cu 40%, ceea ce, uh, ceea ce înrăutățește situația poluării pentru întreaga planetă. Iar acum, iată, ajungem mai aproape de un acord, ceea ce înseamnă că Parlamentul este angajat pe calea durabilității și uh, dorește să introducă un sistem de monitorizare a emisiilor de dioxid de carbon. Ar trebui să avem o definire a obiectivelor și a, obiect- și a reducerilor pe care dorim să le impunem și e nevoie și de un sistem de compensare și de sancționare. Dacă vom avea un sistem de comercializare a emisiilor, acesta trebuie să își aducă contribuția la reducerea emisiilor per total. Nu este o soluție perfectă, dar este un pas înainte. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Șademose, minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președintă. Transportul maritim, după cum s-a spus deja, este tot mai important și Uniunea Europeană și-a luat angajamentul de a reduce emisiile de dioxid de carbon. Este foarte important ca și transportul maritim să contribuie la politica noastră climatică. și armatorii trebuie să înțeleagă că ar trebui să investească în uh, nave mai eficiente din punctul de vedere al consumului energetic. Am introdus un nou sistem privind monitorizarea, raportarea și verificarea emisiilor de dioxid de carbon a navelor care ancorează în uh, porturi uh, europene. Este foarte bine să dispunem, să colectăm toate aceste informații prin uh, acest mecanism pentru a înțelege care sunt într-adevăr emisiile și pentru a putea pregăti măsurile concrete pentru reducerea acestor uh, emisii. Am ținut cont nu doar de mărimea navelor, dar și de uh, categoria de de mărfuri, de bunuri transportate. După cum au spus mai mulți colegi, este vorba de un, de un prim pas Va trebui să continuăm această călătorie pentru a ajunge la impunerea unor standarde globale întregului uh, sector de transport uh, maritim pentru a reduce emisiile de dioxid de carbon. Vă mulțumesc, care acum cuvântul domnul Demesmacher, un minut. Acord, als een, eh, een goede, evenwichtige en haalbare... Mulțumesc. Salut acest acord. Cred că este echilibrat și reprezintă un pas bun înspre reducerea emisiilor de dioxid de carbon în acest sector. Este un fel de concept de tip ultimul mohican, pentru că este singurul domeniu care nu este acoperit de legislația europeană în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Este un sector uh, care generează aproximativ 4% uh, din uh, emisiile de gaze din Uniunea Europeană, acest procent are șanse să crească în anii care vin, nu doar în Uniunea Europeană, ci și la nivel mondial. De aceea, pentru foarte multe motive obiective, trebuie să investim multe eforturi în acest sector. Trebuie să avem date pe care să ne putem baza, date comparabile, care să prezinte un temei adecvat pentru monitorizare, raportare și verificare. Și astfel vom putea să uh, generăm o situație din care toată lumea are de câștigat, uh, chiar și dincolo de frontierele noastre. Trebuie să încercăm așadar să fim convinși și să dăm sprijinul nostru acestui acord. Vă mulțumesc, care acum cuvântul doamna Găzină Maisner, un minut și jumătate. Vă mulțumesc, doamnă președintă, și mulțumesc în primul rând colegului meu Faria care a purtat uh, excelent uh, aceste negocieri, însă să nu uităm că este un urmaș al lui uh, Christopher Columb, deci uh, se descurcă foarte bine să navigheze pe aceste ape interna- uh, internaționale. Este o temă foarte importantă pentru protecția mediului înconjurător. Uh, să introducem acest uh, sistem de monitorizare. Este deosebit de important nu doar pentru protecția mediului înconjurător, dar și pentru situația mărilor. Eu am apărat dintotdeauna o politică maritimă integrată. Mările vor deveni mult mai importante pe viitor uh, și din punct de vedere economic. Transportul maritim va crește pe viitor și mai ales marile uh, nave uh, generează emisii și uh, tocmai pe acestea dorim să le reducem. Este important ca toată lumea să participe în Uniunea Europeană, este important ca, uh, și asta este sarcina dumneavoastră, domnule Caniete, să verificați respectarea uh, implementării acestui uh, sistem. Este frumos că am uh, reușit, că grupul nostru politic ALDE a reușit să simplifice sistemul sistemul de monitorizare prezentat uh, de Comisia Europeană și, în general, salut faptul că, din nou, Europa își asumă un rol de lider și încearcă să influențeze negocierile de la OMI. Um, dacă vom reuși să reducem uh, și emisiile de noxe, mai mult cred că acest lucru va fi extraordinar pentru mediul înconjurător. Mulțumesc, care acum cuvântul doamna Kilonen, un Puhemies, vaatimukset merenkulun ympäristövaikutusten vähentämiseksi Transportul maritim internațional trebuie să respecte noi norme, uh, noi norme internaționale și au fost uh, impuse, uh, a fost impusă cerința de înnoire a flotei. Noi trebuie să ținem cont de faptul că în, uh, în uh, cel puțin în uh, zona nordică, iarna, mările sunt acoperite de gheață și că pentru a sparge gheața respectivă trebuie consumată foarte multă energie. Trebuie să țină în cont, drept urmare, de caracteristicile uh, regionale și să nu există o contradicție uh, din acest punct de vedere. Vă mulțumesc. Mulțumesc tuturor uh, europarlamentarilor care respectă uh, timpul alocat. Acum are cuvântul doamna Suița, un minut și jumătate. Mulțumesc foarte mult. Scopul nostru este să avem un acord internațional care să impună reguli um, egale tuturor. Este un început foarte bun. Săptămâna viitoare la Londra se va reuni o comisie la care voi participa și eu, Comisia Internațională, ca uh, membra Comisiei pentru Mediul Înconjurător, iar acolo se, va, se va discuta același subiect. Este singurul domeniu care nu este deocamdată acoperit de niciun acord sau uh, regulamente. Uh, deci trebuie să introducem măsuri speciale, dar în același timp nu a, trebuie să ne asigurăm că nu are de suferit concurența, competitivitatea transportului maritim european. Salut! A, salut măsurile pentru embarcațiuni și pentru transportul de marfă din această propunere am, uh, armatorul trebuie să calculeze volumul de emisii pentru fiecare călătorie și trebuie să uh, înainteze un raport anual, lucru salutar. salutar. Iar comisia uh, va trebui să, uh, să înainteze un raport Parlamentului din 2 în 2 ani. Acesta este un obiectiv foarte bun, dar trebuie să fie introduse în acest acord și țările care nu sunt state membre ale Uniunii Europene, fiindcă turismul de croazieră a crescut foarte mult, mai ales la Dubrovnik și sper că această directivă și uh, celelalte asemănătoare vor reduce în continuare de gaze cu efect de seră. Minute Vă mulțumesc, care cuvântul doamna Miriam Dali, un minut și jumătate. Fil-fatt il-White Paper tal-2011 tal-Kummissjoni Ewropea dwar it-trasport tindika li l-emissjonijiet CO2 mis-settur marittimu għandhom jonqsu minn tal-anqas 40% sal-2050 fuq il-livelli tal-2005 fir-realtà iżda ah. minkejja d dħul ta' um, standards minimi tal effiċjenza enerġetika îmi pare rău dar avem o problemă tehnică cu interpretarea. Can you just start again, please, and we see Definitely. Puteți să uh, uh, o luați la început? Comisariu, fil fatt li konta dan għajtu għal il Mulțumesc, doamnă președinte domnule comisar, ceea ce spuneam, uh, cartea Albă a Comisiei din 2011 cu privire la transport uh, spunea că emisiile de dioxid de carbon europeană din sectorul maritim ar trebui reduse cu cel puțin 40% până în 2050 în comparație cu situația din 2005. Uh, Însă, în realitate, în ciuda introducerii unor standarde minime de eficiență energetică pentru anumite categorii de nave și în ciuda noilor tehnologii, emisiile maritime se așteaptă să crească Uh, și asta din cauza că uh, crește uh, ponderea transportului maritim la nivel mondial și asta din cauza comerțului. Practic, ceea ce se întâmplă în acest sector nu este în conformitate cu obiectivele noastre pentru mediu. Acum, practic, facem primul pas pozitiv înspre implementarea unui sistem de monitorizare și verificare a emisiilor rezultate uh, de pe urma acestor, uh, acestui sector. Prin urmare, uh, dacă ar exista măsuri de reglementare puternice, atunci am putea reduce aceste emisii. La fel ar putea contribui și la asta și evoluțiile tehnologice. În ceea ce privește schimbarea climatică, e clar că trebuie să reținem acest aspect. Toate sectoarele trebuie să-și aducă contribuția. Iar atunci când ne gândim uh, la natura internațională uh, a acestui sector, e clar că metoda cea mai eficientă pentru a reduce emisiile de gaze cu efect de seră e să existe un acord global la nivelul OMI și de aceea ar fi foarte interesant să vedem ce ar putea face exact această organizație. Mulțumesc! Danke sehr. Und nun Herr David Bohdan Jackiewicz. Vă mulțumesc. Care acum cuvântul domnul Jackiewicz, un minut. Międzynarodowa żegluga morska pozostaje dziś jedynym rodzajem. Doamna președintă, domnule comisar, sectorul transportului maritim internațional este singurul sector care nu, nu trebuie să respecte cerințe de reducere a emisiilor de dioxid de carbon. Deci, uh, trebuie să creăm un sistem de monitorizare, raportare și verificare a acestor emisii. Din punctul meu de vedere, protecția mediului înconjurător este deosebit de importantă, însă nu înțeleg de ce doar Uniunea Europeană trebuie să poarte această povară. Impunerea unor noi uh, norme de respectat transportatorilor europeni le poate reduce, reduce competitivitatea și reprezintă un risc ca în sectorul respectiv să se recurgă la pavilioane străine pentru a uh, opera transportul maritim. Deci nu putem impune poveri prea mari acestui sector. Vă mulțumesc. Are acum cuvântul doamna Caia Calas, un minut. It is of course important. Mulțumesc. Este important ca noi să fim deschizători de drumuri în ceea ce privește combaterea schimbărilor climatice, dar în același timp trebuie să avem grijă de companiile noastre în ceea ce privește concurență. Inițiativele de reducere a emisiilor de dioxid de carbon generate de transportul maritim trebuie să aibă ca scop standardele internaționale pentru ca companiile noastre concurează cu alte companii la nivel internațional. Iar uh, în Marea Baltică, de pildă, prevederile acestea uh, cresc costurile de transport și reprezintă o povară importantă pentru uh, transportul maritim de acolo. Trebuie să protejăm mediul conjurător, într-adevăr, dar în egală măsură să nu uităm că companiile noastre concurează pe, la nivel mondial, iar uh, coridoarele de transport pot fi schimbate cu unele mai ieftine. Sper că Comisia se va asigura că toate companiile de transport maritim europene, indiferent unde se desfășoară activitatea, vor rămâne în continuare competitive. Vă mulțumesc! Oameni nu... Vă mulțumesc. Ajungem la procedura intervențiilor uh, spontane. Primul vorbitor este domnul Sean Kelly. Un minut. Vă mulțumesc, doamnă președintă. La fel ca alți membri ai Parlamentului European, salut și eu această propunere. Trebuie să facem uh, ceva în legătură cu această poluare și cu emisiile de dioxid de carbon cauzate de transportul uh, maritim. Dacă nu vom face nimic, poluarea cauzată de acest sector va tot crește, însă dacă depunem anumite eforturi, putem reduce poluarea cauzată. Drept urmare, trebuie să depunem toate eforturile posibile, este un pas justificat și după care o canietă. Această propunere poate fi pusă în aplicare cu costuri foarte reduse. Cred că dacă vom face acest prim pas, va fi o evoluție salutară. Mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul Ricardo Seraos Santos, tot pentru un minut dacă este prezent. Aceste eh, emisii de dioxid de carbon eh, sunt responsabile de gazele cu efect de seră și de intensificarea problemelor climatice mondiale și eh, pentru probleme care se confruntă oceanele. Toate uh, aceste emisii trebuie să fie reduse cât mai repede cu putință. În ceea ce privește transportul maritim, mai ales este important să se reducă utilizarea combustibililor fosili și să se folosească alternative, cum ar fi gazul natural lichefiat sau uh, alți combustibili ecologici. Iar această transformare trebuie să meargă mână în mână cu uh, posturi de furnizare, de alimentare intermediare și uh, în mijlocul Atlanticului, de pildă, iar acolo Eh, există această posibilitate prin, care se poate face prin infrastructura portului oceanic de la Praia de Victoria. Vă mulțumesc. Danke und nun... Mulțumesc. Are acum cuvântul domnul Ivan Iacovcic, tot pentru un minut. Vă mulțumesc, doamna președintă. Aș dori să accentuez un lucru pe care îl cunoașteți deja. Croația are acces, este o țară cu acces la mare și transportul maritim este un sector economic deosebit de important și porturile din Croația sunt deosebit uh, de importante, la fel ca și uh, producția de motoare de vapoare. Discutând despre această reglementare, este evident necesar să reglementăm și transportul maritim și să uh, în ceea ce privește poluarea cauzată, nu ar trebui să măsurăm doar dioxidul de carbon, dar și alte substanțe. Și aș vrea să mulțumesc tuturor celor care au contribuit la adoptarea acestui text. Cu toate acestea, este important să ținem cont de de sectorul uh, transportului maritim, de producția de, de motoare. Mulțumesc, care acum uh, cuvântul domnul Joao Ferreira, un minut. Mulțumesc. Transportul maritim uh, poate să asume pe viitor un, o pondere mai mare în ceea ce privește transportul de mărfuri la scară globală. Trebuie să se ține cont de independența acestui um, sector față de combustibilii fosili și măsuri care să permită reducerea uh, emisiilor uh, cu gaze de efect de seră asociate. Trebuie să ținem cont de unele îngrijorări și de unele aspecte. Ex- potențialul gazului natural lichefiat este foarte mare. Trebuie să ne gândim și la trecerea la uh, Uh, tehnologii uh, care cu consum redus de carbon, uh, soluții de piață adoptate pe alte sectoare, cum ar fi piața carbonului, care să um, ofere soluții normative și nevoia de a recunoaște nevoile specifice ale regiunilor ultraperiferice, mai ales nevoia de a asigura servicii publice de transport și legături regulate între insule și continent, Eh, fie că este vorba de transportul de persoane sau transportul de mărfuri, în mod regulat. Vă mulțumesc! Vă mulțumesc. Ultimul vorbitor în eh, cadrul intervențiilor spontane este domnul Nicola Caputo, un minut. Mulțumesc, domnul președinte. Eh, transportul maritim internațional este singurul sector care nu este acoperit de anumite angajamente ale Uniunii Europene pentru a reduce gazele cu efect de seră. Emisiile acestea își aduc o contribuție majoră la poluarea atmosferică și la schimbarea climatică. De aceea este esențial să avem uh, un sistem european de monitorizare și verificare. Acest sistem ar reprezenta o metodă adecvată pentru noi uh, pentru a stabili niște etaloane pentru reducerea emisiilor. Trebuie să avem uh, o politică adecvată în tot acest uh, sector uh, și trebuie să ne axăm pe reducerea poluării atmosferice și a schimbării climatice. Și mă gândesc aici la toate sursele de poluare. Uh, Schimbările cu care se va confrunta sectorul în anii care vin uh, presupun și faptul că uh, transportul uh, maritim va crește din cauza comerțului mondial care va spori dator, și asta datorită creșterii populației la nivel mondial. E clar că vom avea însă nevoie de instrumente care să ne permite să monitorizăm poluarea generată de nave. Mulțumesc! Vă mulțumesc! Mulțumesc! Are cuvântul din nou domnul comisar Arias Caniata și vă rog să respectați două minute doamnă președintă, stimați europarlamentari, aș dori din nou să mulțumesc Parlamentului European, raportorului și raportorilor din umbră pentru munca excelentă care ne permite să transmitem acest mesaj foarte uh, important privind cadrul politicilor climatice până în anul 2030 și transportul maritim va trebui să contribuie la combaterea schimbărilor climatice. Este important ca Europa să găsească soluțiile potrivite care apoi să fie adoptate pe plan mondial. Este important să transmitem acest mesaj și la următoarea întâlnire a Organizației Maritime Internaționale de la Londra vom discuta acest lucru și este un lucru relevant și în lumina negocierilor de la Paris. Este vorba de un sistem de supraveghere, de monitorizare, de colectare a informațiilor necesare pentru uh, dezvoltarea unor noi tehnologii. Aceste discuții trebuie purtate mai apoi pe plan internațional într-un mod cât mai transparent. Trebuie să dăm dovadă de angajament și să încercăm să punem în aplicare acest sistem pe plan global, tocmai pentru a putea reduce emisiile de, ga- de gaze cu efect de seră cauzate de aceste vapoare din mari uh, dimensiuni. Doamna președinte, Aș dori să-i rog pe colegi să vă asculte pentru că este o gălăgie prea mare în, în sală. Vă rog, dacă doriți să discutați, puteți să faceți acest lucru în afara sălii. Dacă nu, vă rog, haideți să-l ascultăm pe domnul comisar. Mulțumesc. Vă mulțumesc, doamna președinte. Unii europarlamentari m-au întrebat care este situația negocierilor de la OMI. E bine, Organizația Maritimă Internațională dorește să introducă un sistem de monitorizare, raportare și verificare, încă însă negocierile se desfășoară foarte la, lent, chiar dacă se merge în uh, direcția potrivită. Noi venim cu această propunere care ne va consolida rolul de participanți la aceste negocieri. Privind cu optimism derularea acestor negocieri, în acest moment negocierile sunt dificile, însă nu imposibile. În ciuda dificultăților uh, întâmpinate, sperăm că vom registra succese înaintea negocierilor de la Paris, de la sfârșitul acestui an și vom încerca să obținem cel mai bun rezultat. Doamna președintă, vă rog cel puțin să, să ascultați intervenția comisarului și apoi cea a raportorului. Îmi cer scuze, domnule comisar, pentru întrerupere. Și acum dau cuvântul raportorului, domnul Faria, pentru două minute.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 Domnule raportor, puteți să mai încercați o dată? Another microphone. Sorry for that. center on. Could the technicians please turn off the microphones in the îi rog pe, cete- pe tehnicieni să închidă microfonul de la pupitru. Ok. Hello? Yeah. Ok. Muito obrigado, Sr. Presidente. Mulțumesc, domnul președinte. Aș dori să mulțumesc colegilor pentru intervenții și domnului comisar pentru intervenția sa privind acest subiect foarte important. Sper că mă auziți, mă ascultați. Dar chiar dacă se impun noi obligațiuni armatorilor în ceea ce privește raportarea emisiilor și a altor date privind uh, distanța parcursă și uh, volumul de mărfuri, Însă acest lucru nu va reprezenta o povară administrativă suplimentară și nu vreau să-l super pe colegul Nils Torvens, dar trebuie să se folosească documentele existente, iar aceste reguli se aplică embarcațiunilor de peste 5 tone, care reprezintă numai 55% din toate embarcațiunile, dar reprezintă 90% din emisiile de dioxid de carbon. Uh, iar uh, în ceea ce privește Organizația Maritimă Internațională, se dorește în continuare un uh, acord global, iar uh, când se va întâmpla acest lucru, Comisia va trebui să reanalizeze legislația din domeniu. Cred că acest regulament va duce la un sector al transportului maritim mai modern și mai ecologic. Acesta este un mic pas înainte, fără îndoială, dar un pas important pentru ca pe viitor să putem impune obiective concrete de reducere a carbonului și a polorii atmosferice din acest sector și uh, uh pentru că acest lucru să se întâmple la nivel mondial. Bineînțeles, în, aceste, în acest document nu s-a putut include totul, cum ar fi o abordare mai ambițioasă în ceea ce privește gazele cu efect de seră în general, dar pentru a atinge obiectivul final e nevoie de un document care să se bucure de consens cu toate grupurile politice și a trebuit, bineînțeles, să, să facem niște compromisuri, domnule comisar. Sper că că uh, la sediul uh, Uh, organizației Maritime Internaționale și la alte foruri să se poată face acest apel. Și uh, nu s-a putut face acest lucru în cadrul negocierilor între mm, Parlament și Consiliu, dar până la urmă interesul comun a prevalat și s-a obținut un uh, un document bazat pe compromis cu care toată lumea este de acord și este documentul pe care îl vom vota astăzi. Mulțumesc, domnule comisar, mulțumesc, stimați colegi, vă mulțumesc pentru interesul pe care l-ați arătat privind acest subiect și sper ca votul să fie favorabil. Vă mulțumesc! <laughs> Danke, Herr Faria. Ich hoffe, Sie... Vă mulțumesc, domnule Faria. Sper că a fost o plăcere pentru dumneavoastră să luați cuvântul uh, din partea comisiei. Sper că nu se va întâmpla prea des. Uh, sper că uh, tehnicienii vor rezolva problema. Dezbaterea s-a încheiat. Votul urmează să aibă loc în următoarele minute. Vă mulțumesc!